și acest punct va fi pe ordinea de zi la sfârșitul sesiunii de miercuri. Avem uh, un loc liber pe ordinea de zi chiar la sfârșitul sesiunii de miercuri. zatem ustalony, proszę Państwa. Przechodzimy do pierwszego... Atât deocamdată am rezolvat și putem trece la primul punct de pe ordinea de zi, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Maroc. Primul punct de pe ordinea de zi. Dragi colegi, eu vă rog să rămâneți, să nu ne părăsiți. I'm not sure of that, but still. If you want to leave... Dacă vreți să părăsiți sala, dragi colegi, și să ne lăsați uh, nu e bine, dar în orice caz vă rog să plecați cât mai repede. Noi am preferat să rămâneți alături de noi. În orice caz am dorit să nu aveți discuții în sala de plenară. Mm. Uh, Dragi prieteni, vom începe acum dezbaterea. Colegul Carl Haglund are cuvântul. Stimate coleg, aveți două posibilități în calitate de raportor și de autor de a lua cuvântul. Doriți să folosiți timpul dintr-o dată? Toate cele șase minute? Da? Vă rog, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi profita de această ocazie pentru a prezenta ambele aspecte așa cum ați propus. O să încep cu rezoluția. Coleg, rezoluția pe care împreună cu colega mea uh, am redactat-o împreună. Este vorba despre o rezoluție cu privire la posibilitățile de pescuit legate de Maroc, Maroc, o temă pe care am discutat-o deja în ultimul timp. Mă bucur că am ajuns la momentul în care am putut să avem un acord împreună cu multe grupuri politice cu privire la această rezoluție. Știu că este și o rezoluție alternativă, însă mesajul principal este același. Parlamentul își dorește un acord mai bun cu Marocul pe viitor și faptul că uh, suntem împreună pe această poziție arată că mecanismele existente nu sunt suficiente, trebuie să devină mai sustenabile pe viitor. Și sunt sigur că această rezoluție va fi susținută de o largă majoritate. Colega mea, Carmen Fraga, probabil că va aborda și acest punct. În ceea ce privește raportul meu pe aceeași temă, ne-am ocupat de acest subiect în Comisia PEș deja de multă vreme și aș dori să vă explic de ce este nevoie să votăm împotriva acestui raport, având în vedere insuficiența acestui acord. Recomandarea mea către mm, Comisia PEș a fost să nu se adopte, să nu se, să nu se aprobe acest acord. Acordul de pescuit, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului și subliniez cuvântul parteneriat, pentru că este vorba despre ceva care este în beneficiul ambelor părți. Din păcate, acest acord este nu este sustenabil din punct de vedere economic. Raportul de evaluare post arată că este mm, vorba despre povara financiară cea mai grea uh, asupra contribuabililor europeni. Există alte parteneriate care au un randament pozitiv uh, de jur de 40%, iar acum acesta are numai uh, un randament de 0,68 de cenți la un euro investit de um, contribuabilii europeni. De asemenea, aspectele ecologice sunt îngrijorătoare. Principiile de bază din acest acord um, sunt următoarele. Se pescuiește așadar, se pescuiesc stocurile uh, excedente surplusurile de stocuri și din uh, cele 11 mm, specii de pești care sunt pescuite, 9 din ele sunt, uh, sub, sunt uh, pescuite în exces, ceea ce înseamnă că nu pescuim numai surplusul acestor cantități, ci mergem mai departe de atât, ceea ce este o acțiune nesustenabilă din punct de vedere ecologic. Și da, iată unul din motivele pentru care este nevoie de schimbarea acestui acord. Cred că este clar că trebuie să adoptăm această rezoluție pentru a arăta, uh, doamnei comisar, care ni s-a alăturat astăzi, că deși susținem un nou acord, ne dorim un acord mai bun, care să ia în considerare toate problemele subliniate de raportul de valoare ex post. Și în același timp profit de această ocazie pentru a spune că, dintr-un punct de vedere al Parlamentului, Abordarea acestui, acestei teme nu a fost deloc una ușoară, pentru că uh, Parlamentul, în conformitate cu noua procedură, trebuie să își um, exprime consimțământul față de, această, față de acest acord, iată o procedură instaurată de Tratatul de la Lisabona, însă Având în vedere lucrările noastre și având în vedere mm, lucrările din cele două comisii care își au emis un aviz, este foarte clar pentru noi că nu trebuie să acceptăm uh, mm, mecanismele existente. De aceea trebuie să votăm nu împotriva acestui acord. De asemenea, ambele comisii care s-au exprimat au uh, um, Comisia ADV și Comisia Bugete au recomandat să nu se susțină acest acord. În Comisia PEș însă am avut o, un vot foarte strâns Până la urmă, majoritatea s-a exprimat pentru acest raport, însă sunt sigur că dumneavoastră vor, veți face ceea ce trebuie miercuri când vom vota pe această temă. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pe care ne-a conferit-o tratatul de la Lisabona și să analizăm cu mare atenție uh, situația actuală. În același timp subliniez că trebuie să avem într-adevăr un acord cu Uh, Maroc, Marocul și pe viitor. Asta nu înseamnă că respingem orice posibilitate în acest sens, ci numai că susținem că lucrurile trebuie tratate cu mai mare seriozitate. Mulțumesc colegilor pentru cooperare. Uh, sunt uh, sigur că nu toată lumea mi-a împărtășit punctul de vedere, însă mulțumesc pentru modul constructiv în care am putut să lucrăm în ciuda diferențelor de uh, opinie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, mulțumesc doamna Carmen Fraga Esteves, care este coautor. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, microfonul doamnei Fraga nu se aude foarte bine, spune traducerea din cabina germană. Noi nu suntem de acord cu mandatul de negociere, acesta trebuie să fie respectat în continuare. Flota de pescuit nu are nimic de a face cu acest lucru, însă trebuie să suporte consecințele și acest lucru nu mai poate să fie tolerat. Și nu putem să avem, în consecință, un răspuns favorabil la așa ceva. Sahara de Vest uh, este menționată și ea și de asemenea uh, procedurile în domeniul pescuitului. Doresc să vă amintesc că în anul 2006 acordul uh, privind pescuitul în domeniul între Uniunea Europeană și Maroco uh, a pornit de la niște negocieri cât se poate de dure și atunci s-a precizat că um, trebuie să existe beneficii și pentru populația din Sahara de Vest. Au existat anumite deficite, dar ele au dus la niște rezultate neconvingătoare, mai ales în ceea ce privește implementarea acordului. Din păcate, uh, nu s-au putut uh, umple aceste goluri prin intermediul flotei de pescuit. Și ceea ce trebuie să facem acum este să ne uităm spre viitor în ceea ce privește relațiile cu Marocul. Pentru că, iată, ne găsim din nou într-o situație uh, când, înainte de încheierea, expirarea acestui acord, trebuie să reîncepem negocierile. Și din nou ne lovim de incertitudine. Însă, trebuie să fim proactivi, să ne implicăm și să avem inițiative. Noi am la legătura cu autoritățile din Maroc, am elaborat un plan de acțiune și acesta, în ultima săptămână, a fost uh, prezentat uh, Bruxellesului de către autoritățile marocane. Domnul Haglund, în numele ALDE și cu mine, în numele grupului nostru parlamentar, am înaintat o solicitare care să reprezinte o bază nouă. Noi dorim să punem capăt vechiului acord și să pornim de la un nou fundament și sperăm să se accepte acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Fraga Esteves. Urmează doamna Dagmanakis 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, stimați deputați. Mă bucură această ocazie de a vă împărtăși evaluarea mea a situației actuale și opiniile mele cu privire la viitorul acordului de pescuit cu Marocul. Aș dori să încep cu protocolul interimar. Acum vom decide dacă acest protocol poate sau nu să fie încheiat. Comisia competentă în fond a emis o recomandare pozitivă, însă știu că mulți dintre dumneavoastră nu sunt convinși. De aceea aș dori să vă explic poziția noastră. După cum știți, acest protocol de un an a fost uh, adoptat împreună cu Marocul în, ianua- în februarie anul acesta, înainte să expire cel anterior. Sunt convinsă că această decizie a fost una corectă. Chiar uh, și acum cred că am făcut uh, lucrul corect, pentru că protocolul interimar ne-a oferit uh, o perioadă în care să tratăm chestiunile politice și juridice legate de pescuitul în apele Saharei Occidentale. Am făcut presiune asupra Marocului pentru a ne oferi informații relevante referitoare la modul în care populația locală beneficiază despre apele, de apele respective și de pescuitul din ele, după cum solicită uh, legislația internațională. Aceste presiuni au dat rezultate pozitive. Pentru prima dată, protocolul actual include o cerință formală pentru ca Marocul să raporteze beneficiile și distribuirea geografică a acestora. Astfel se creează un precedent foarte important pentru orice protocol viitor. În ceea ce privește uh, chestiunile economice și de mediu, uh, nevoia de a prelungi ultimul protocol nu ne-a lăsat prea mult spațiu de manevră. Negocierile se află la ultima rundă și, într-adevăr, Uh, nu am putut să obținem un acord mai extins pe teme economice și de mediu, însă este clar că orice negocieri viitoare vor trebui să ducă la un acord mai bun. Până la urmă, acest protocol interimar a făcut posibilă continuarea activităților de pescuit neîntrerupt. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu sunt convinși de acest lucru, dar aș dori să vă amintesc doar uh, că este extrem de important pentru sute de nave de pescuit europene care pescuiesc acolo, multe dintre ele nave de dimensiuni mici. Conform deciziei adoptate de Consiliu în iulie, protocolul se aplică acum provizoriu și, într-adevăr, au mai rămas mai puțin de trei luni până când va expira, la finele lunii februarie anul viitor. Așadar, Înțeleg că raportorul dumneavoastră, domnul Haglund, doamna Fraga și mulți dintre uh, dumneavoastră nu sunt mulțumiți de faptul că Parlamentul se poate exprima abia acum. Însă, în ceea ce ne privește, considerăm că nu suntem de vină. Noi am făcut tot ce am putut pentru a accelera procesul și, în orice caz, mă bucur că Parlamentul a trecut la acest vot în plen fără amânări. Vă asigur că rezultatul votului este extrem de important pentru noi toți. În orice caz, vom respecta votul Parlamentului. Doresc să uh, fie extrem de clar acest lucru. Votul dumneavoastră de miercuri va fi respectat de comisie. Doresc să vă asigur că luăm cât se poate de în serios recomandările din raportul domnului Haglund și uh, problemele menționate de dumnealui. De asemenea, chestiunile menționate în moțiunea de rezoluție primită astăzi. Așadar, în caz că se va ajunge la un nou acord, va trebui să ameliorăm semnificativ textul referitor la aspectele politice, economice și de mediu. Aș dori să spun acum câteva cuvinte despre evoluțiile recente din Maroc și despre situația relațiilor dintre Uniunea Europeană și Maroc. de care trebuie să țineți cont în luarea deciziei dumneavoastră. Vântul schimbării care a afectat uh, statele din sudul Mediteranei și statele dincolo de el a afectat și Marocul. Care este evaluarea comisiei? Evaluarea comisiei este că în Maroc autoritățile au lansat un proces semnificativ de reforme prin elaborarea unei noi Constituții și prin sporirea responsabilității democratice și respectarea drepturilor omului și, de asemenea, s-au desfășurat în mod reușit alegeri parlamentare care au dus la o reînnoire a puterii. La toate nivelurile, Uniunea Europeană a salutat aceste schimbări, iar acest Parlament a solicitat Uniunii Europene să susțină Marocul și trebuie să ținem cont de acest cadru atunci când luăm o decizie. După cum am spus la Comisia uh, de Pescuit uh, luna trecută, Comisia este pe cale de a pregăti o nouă propunere pentru Consiliu pentru un nou mandat de negociere. La început ne-am gândit să așteptăm votul dumneavoastră de miercuri, Însă după aceea am înțeles că va fi prea târziu ca să mai pregătim și prea târziu ca dumneavoastră să votați pe fond. De aceea am început să lucrăm, am luat această inițiativă ca să fim gata în caz că Parlamentul ne va uh, da miercuri semnalul pozitiv de a merge mai departe. Așadar, noi am făcut pregătirea dacă uh, vă dați uh, aprobarea pentru protocol, suntem gata să mergem mai departe. Care sunt parametrii acestui acord mai bun cu Marocul? Ce obiective trebuie să avem? În primul rând, stabilitate economică. Dorim să obținem profit din banii investiți. Trebuie ca acest protocol să asigure o mai bună utilizare a posibilităților disponibile de pescuit și, de asemenea, un nou uh, fond, o nouă, nouă finanțare care să reflecte valoarea de piață, conform angajamentelor acestui Parlament. În al doilea rând, durabilitate ecologică, ceea ce înseamnă că vom defini pescu- uh, uh, oportunitățile de pescuit pe baza celor mai bune uh, rapoarte științifice. Apoi, în ceea ce privește legislația internațională, în ceea ce privește apele Saharei Occidentale, vom respecta pe deplin legislația internațională. Există mai multe opțiuni și noi uh, lucrăm la toate dintre ele. Una dintre opțiuni este să fie incluse apele Saharei Occidentale. Dacă uh, optăm pentru această variantă, trebuie să aplicăm un mecanism mult mai strict decât până acum pentru a ne asigura că beneficiile economice revin populației și regiunii în cauză. În legătură cu toate aceste subiecte vom redacta concluzii privind implementarea protocolului actual și de asemenea a uh, opiniilor din Parlament. Luna trecută, Comisia de Pescuit a cerut ca Parlamentul să-și dea aprobarea pentru acest protocol. Dacă va fi așa, atunci noi vom fi gata să mergem mai departe către un mai bun protocol pentru acest acord. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar Damanaki. Urmează doamna Lövin pentru Comisia DEVE. President. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în mijlocul Zaharei, Marocul a construit un zid de 2700 de kilometri, cel mai mare zid uh, după zidul chinezesc. Acesta este pățit de 2100 de soldați, uh, mine terestre și uh, tot felul de astfel de capcane resursele sunt foarte greu de obținut în zona respectivă. În 1975 au existat atacuri asupra oamenilor de acolo, de asemenea, coloniile spaniole au uh, avut intervenții în zonă, iar acordul privind pescuitul Uh, între Uniunea Europeană și Marocul este de fapt un acord ilegal. Acest uh, lucru s-a stabilit de serviciile juridice ale Parlamentului printr-un aviz legal care elimină avizul uh, Comisiei uh, elaborat înainte. În primul rând, pentru că dacă Uniunea Europeană pescuiește cu adevărat în Sahara de Vest, acest lucru nu, nu a putut să fie dovedit. Iar dacă um, nu există beneficii financiare, atunci uh, lucrurile nu sunt aranjate în mod corespunzător. Nu există răspunsuri corespunzătoare la întrebările respective, pentru că capacitățile uh, cu care se operează acolo nu sunt suficiente, iar oamenii din regiunea respectivă nu au fost consultați în această privință. Dragi colegi, am văzut răspunsul la aceste întrebări pe care le-a dat Marocul Comisiei acum un an și uh, ne-a arătat 100% clar că Marocul nu va recunoaște că există Sahara de vest. Ei nici măcar nu menționează Sahara occidentală. Și un alt lucru a devenit clar și anume că Marocul nu are nevoie de acest acord. Marocul are o uh, flotă internă care este mai mare decât cea a Spaniei, iar obiectivul lor este să-și tripleze contribuțiile uh, din pescuit la PIB, să dubleze uh, intervențiile interne și consumul de pește. În 1999, Marocul a încheiat uh, acordul pentru pescuit din aceste motive și pentru că Uniunea Europeană pescuia în surplus. Și acest lucru se întâmplă și acum. Marocul nu dorește acest acord în domeniul pescuitului decât dintr-un motiv, pentru a-și legitimiza această ocupație ilegală în Sahara de Vest și pentru a transforma Uniunea Europeană în complice în această infracțiune ilegală. Iar noi nu ar trebui să ne implicăm în așa ceva, pentru că, până la urmă, este vorba despre încălcarea drepturilor omului, a democrației și a justiției. Și nu ar trebui să ne dăm acordul pentru un acord atât de rușinos. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lövin. Urmează domnul Alfonsi din partea Comisiei Bugete. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Bugete a dorit ca Parlamentul să refuze aprobarea acordului de pescuit între uh, Uniunea Europeană și Regatul Marocului. Țin să precizez că acest refuz uh, nu ar duce uh, la adevărate incidențe practice, pentru că acest acord um, este deja pus în aplicare din februarie 2011 și expiră la sfârșitul acestei luni. Um, s-a făcut deja o propunere pentru eliminarea angajamentului bugetar în acest sens pentru anul viitor. Totuși, prin avizul său, uh, Comisia Bugete dorește să tragă un semnal de alarmă, pentru că aceste zone de pescuit uh, um, sunt uh, într-o situație de suprapescuit. Și de asemenea, uh, decolonizarea teritoriului Sahara de Vest continuă să fie blocată de către, uh, de către autoritățile marocane. Dacă Parlamentul respectă Uh, avizul Comisiei Bugete va transmite un mesaj puternic autorităților marocane pentru că într-un moment în care întreaga parte sudică a bazinului mediteranean uh, se trezește la democrație și Marocul să uh, ia aceleași măsuri, mai ales în ceea ce privește Sahara de Vest. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Alfonsi. Îi dau cuvântul acum domnului Cadec, două minute. Băi, să mai faci pe asta, nu? Mulțumesc. Mă voi exprima întâi pentru protocolul interimar. Așadar, în numele grupurilor aș dori să transmit un mesaj raportorului. Cred că avizul Comisiei Pescuit, în numele căreia sunt uh, raportor, uh, și în numele căreia de asemenea acționează și domnul Haglund. Ei bine, așadar, cred că discuția, spuneam, continuă să fie deschisă. Sunt subiecte pe care sper că vom continua să lucrăm împreună. Acordul în vigoare în prezent între Uniunea Europeană și uh, Regatul Marocului este o prelungire a unui acord precedent propus de Uniunea Europeană. Vă uh, reamintesc că în două luni, uh, pe, în luna februarie, acest acord se va încheia și permite statelor Uniunii Europene să pescuiască în apele marocane și uh, să facă acest lucru în beneficiul populației locale. Ajutorul sectorial furnizat de Uniunea Europeană permite o dezvoltare a politicii uh, de pescuit pe întreg teritoriul teritoriul marocan. Invit colegii să voteze pentru acest acord, pentru că este un acord benefic care va permite deschiderea orizonturilor către un nou acord de pescuit în baza unor noi criterii. Refuzul unui astfel de acord va transmite un semnal deosebit de negativ întregii ace- în acestei regiuni care se află într-o situație foarte, foarte delicată astăzi. Trebuie să ne manifestăm sprijinul și, nu numai prin cuvinte, ci și prin acorduri și uh, documente concrete. Prin viitorul acord trebuie să um, transmitem Comisiei Europene un semnal puternic prin care să o încurajăm să negocieze un parteneriat care să fie viabil pentru ambele părți. Trebuie să votăm însă, între timp, vă reamintesc acest acord interimar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Cadec. Pentru două minute, Doamna Rodust. Stimate domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi, Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Marocul preocupă Parlamentul nostru de mai bine de un an de zile și sunt sigură că așa se va întâmpla și după votul de mâine. Acest acord a devenit un subiect foarte emoțional. Întregul Parlament vorbește despre acest acord. Toate grupurile parlamentare au dezbătut intern în ultimele zile și săptămâni, într-un mod controversat, acest acord. Dragi colegi, dragi colegi, este vorba despre un acord în domeniul pescuitului care trebuie analizat în detaliu. Și cum sună această analiză? Noi, cei de la Comisia pentru Pescuit, suntem de acord că acest acord nu este sustenabil din punct de vedere ecologic, pentru că duce la pescuit în exces. Dar acest lucru, din păcate, nu a ieșit uh, în evidență suficient în dezbatere. Dar este un aspect central. Ținându-se cont de situația catastrofală a uh, mărilor la nivel internațional, ar trebui să ținem cont de aceste aspecte ecologice foarte importante. Acest protocol nu este interesant nici din punct de vedere economic, deci nu există o situație din care să aibă ambele părți de câștigat. În plus, există și chestiunea Sahare Occidentale. Sunt sigură că suntem cu toții de acord și în această privință. Acordul trebuie să fie în concordanță cu dreptul internațional. În plus, protocolul asupra căruia vom vota nu oferă toate aceste garanții, de aceea nu putem să votăm favorabil. Pe viitor trebuie să se schimbe totul. Sper că așa va fi, iar noi, cu rezoluția noastră, vom veni în întâmpinarea Consiliului și a Comisiei, astfel încât la negocierile cu Marocul să nu mai facă niciun fel de greșeală. Singurul punct convingător pentru a vota în favoarea acestuia este faptul că ne aflăm în fața expirării datei de valabilitate a acestui protocol, iar Comisia nu dorește să existe o perioadă de întrerupere pentru a afecta negocierile. Am dorit ca uh, aceasta să ne asigure că toate solicitările noastre vor fi integrate în nou protocol. Și nu aștept numai acest lucru, ci mă bazez pe uh, faptul că așa se va întâmpla. Vă mulțumesc! Colegin... Mulțumesc, doamna Rodust. Urmează acum domnul Davis, un minut și jumătate. Uh, Unii dintre noi se simt scandalizați de acordul existent. Trebuie să vă uitați doar la studiile de evaluare ca să îi uh, vedeți punctele slabe. În acest studiu se arată clar că este cel mai puțin de succes dintre toate acordurile bilaterale încheiate de Uniunea Europeană. Noi, contribuabilii noștri, plătesc în cadrul acestui acord 36 de milioane de euro pe an și pentru ce? Foarte puțin. Peștele pe care îl capturăm nici măcar nu ajunge în Uniunea Europeană. Merge în Africa sau în uh, Asia de Sud-Est. Uh, autoritățile locale plătesc doar 2 milioane. Diferența este enormă. Dacă ne uităm la condițiile de durabilitate, ne dăm seama că acești pescari activează în ape exploatate în exces. Se pun foarte multe întrebări legate de durabilitate. Cred că putem să avem încredere în comisie că va face tot ce este în putință pentru a negocia un nou acord care să întrunească uh, condițiile de durabilitate și condițiile sociale la care se face referire în declarație. Doamna comisar, nu este de vină oare pentru uh, acordul acesta groaznic în vigoare la ora actuală? Pentru că văd că zâmbește. Mulțumesc, are cuvântul domnul Romeva Irueda, un minut și jumătate. Mulțumesc mă opun nu numai prelungirii acordului actual, ci și unui nou acord. Și motivele sau uh, au fost deja exprimate. Sunt de origine juridică și de origine ecologică. Din punct de vedere juridic este foarte simplu. Marocul negociază cu uh, resurse care nu îi aparțin. Și aici avem două posibilități. Fie excludem apele uh, din Sahara de Vest din această negociere, ceea ce nu s-a făcut, sau respectăm dreptul internațional cerând ca acordul să uh, respecte nevoile și aspirațiile populațiilor locale. În prezent, nimeni nu a vorbit despre acest lucru. Acum, din punct de vedere economic, la fel, este evident că acest acord este unul dezastros, pentru că nu aduce niciun avantaj. În plus, e vorba de o risipire a fondurilor de care dispunem și, din punct de vedere ecologic, situația este și mai gravă. Trebuie să respectăm regula care spune că europenii pescuiesc numai stocurile aflate în excedent, ceea ce nu se întâmplă. Uniunea Europeană se face vinovată de supraexploatare și Așadar, iată motive juridice, economice și ecologice împotriva prelungirii acestui acord. Iar Parlamentul nu trebuie să cedeze presiunilor ă, autorităților marocane. Trebuie să avem o atitudine responsabilă și să ne garantăm credibilitatea. Mulțumesc! Mulțumesc, ă, domnule Romeva Irueta. Domnul Ferrera, două minute și jumătate. Obrigado, domnule presidente, senhora comissária. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Odată cu propunerea prelungirii acestui acord de parteneriat, Comisia a căzut în propria capcană de incoerență și contradicții, pentru că Comisia a angajat un studiu extern care să facă un studiu de evaluare ex poste al uh, perioadei în care a fost în vigoare acordul, iar evaluarea a fost una negativă din mai multe puncte de vedere și, din ceea ce, și în ceea ce privește utilizarea flotei comunitare și în ceea ce privește beneficiile economice și în ceea ce privește prezervarea speciilor de pești și în ceea ce privește efectele pozitive asupra sectorului pescuitului din Maroc. Deci, practic, totul uh, a fost inutil, fără valoare. Înainte de a vedea rezultatul acestei evaluări, Comisia a venit la noi și ne-a spus că acest acord este absolut necesar, însă nu ne-a adus niște argumente bune pentru această afirmație. Însă ceea ce este mai rău în ceea ce privește acest acord și care ne arată că trebuie să votăm împotriva lui, este faptul că este ilegal din punctul de vedere al dreptului internațional. Acordul semnat cu Marocul uh, prevede utilizarea resurselor naturale pentru care Marocul nu este competent. Marocul nu are, din punct de vedere al dreptului internațional, suveranitate asupra resursei naturale respective. Până astăzi, suveranitatea Marocului în ceea ce privește teritoriul Saharei de Vest nu a fost recunoscută. Deci Marocul uh, nu respectă această prevedere, deci sunt disprețuite toate prevederile de drept internațional din acest context, mai ales uh, rezoluția din 2009, care prevede că dreptul populației din Sahara de Vest trebuie să fie respectat. Voința populației de acolo nu este respectată în aceeași măsură. Însă, aceasta este o obligație de drept internațional și nu putem să ne bazăm pur și simplu pe afirmațiile Marocului care susține că există beneficii pentru poporul Sahari. Deci, uh, noi nu suntem împotriva unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului cu țări terțe, însă există anumite uh, deficite care trebuie să fie eliminate. Însă, susținem acordurile de parteneriat de acest gen. În acest caz, însă, nu ne putem manifesta susținerea, pentru că, dacă este vorba despre exploatarea ilegală a unor resurse umane de către un stat care nu are dreptul să facă acest lucru, iar o comunitate, cum este că europeană, devine complice în acest sens, noi trebuie să devenim reprezentanți legitimi ai populației Sahari. Mulțumesc, domnule Enciu. Sahara Occidentală este ocupată de Maroc din anii 70. Dacă acest acord de pescuit trece, Uniunea Europeană va încălca dreptul internațional. O știm și noi, o știe și ONU și chiar și Serviciul Juridic al Parlamentului o știe. Contribuția financiară pentru Maroc ar fi de 36 de milioane de euro pe an. Un, uh, o finanțare pentru uh, jefuirea stocurilor de pește. Și acest, uh, acești bani nu vor fi benefici nici pentru locuitorii din Sahara Occidentală. Nu știu cum îi vor gestiona autoritățile marocane. În orice caz, Comisia îi dă în, înainte că dorește acest acord. Uh, trebuie să vă asigurați că localnicii beneficiază de pe urma acestor fonduri, nu? Și ar fi păcat să fie întrerupte, spuneți. Așa, uh, aici se vede cum trădează Uniunea Europeană uh, navele de pescuit din, uh, de pe propriul său teritoriu. Noi trebuie să adoptăm o rezoluție pentru a cere Comisiei să anuleze cât mai repede acest acord, pentru că dacă facem invers, arătăm cât de mult își bate joc Uniunea Europeană de drepturile omului. Mulțumesc, domnule Erniu. Domnul Davis are o întrebare intermediară. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să-l întreb pe stimatul domn ce dovezi are că uh, grupul nostru condus de raportorul Carl Haglund a încercat să anuleze dezbaterea. Eu cred că nu e adevărat. Um, Coordonatorii voiau să meargă direct la președinte și să nu se voteze, să se adopte direct de către președinte. E ciudat din punct de vedere democratic. Mulțumesc, domnule Agnew. Aici se încheie lista vorbitorilor numele grupurilor. Are acum cuvântul doamna Patrao Neveș, două minute. Senhor Presidente, Senhora Comissária, a dimensão externa da PCP em geral. Domnule președinte, doamnă comisar, politica în domeniul pescuitului și acordurile de parteneriat cu țări terțe reprezintă un factor foarte important pentru politica internațională. De aceea, acordul cu Marocul este unul dintre cele mai importante pentru uh, Uniunea Europeană. Are și efecte politice. Dacă parteneriatul și acordurile de parteneriat permit ca în apele țărilor terțe, în care în mod tradițional a fost prezentă și uh, Uniunea Europeană și flota acestea, să se continue captura de pește, atunci uh, Europa are și de câștigat. Aceste acorduri joacă un rol important și pentru țările terțe, mai ales atunci când este vorba despre evoluția socială. Și când vorbim despre Uniunea Europeană în context internațional, atunci trebuie să ținem cont de obiectivele și principiile politicii comune de pescuit. Trebuie să ținem cont de durabilitatea sistemelor maritime și de prezervarea stocurilor de pește. Acordul de parteneriat între Uniunea Europeană și Marocul trebuie să protejeze stocurile de pește, trebuie să existe o clauză de transparență care să garanteze că modul în care sunt utilizate aceste stocuri de pește aduc beneficii uh, comunitare în uh, apele țărilor terțe. De asemenea, Ă, trebuie să ne asigurăm că nu, pot fi, că nu sunt capturate alte specii decât cele permise. Acordul de parteneriat între Uniunea Europeană și Marocul trebuie să se bazeze pe informații științifice de încredere, iar implementarea sa trebuie uh, monitorizată cu atenție. Sistemele trebuie să fie uh, protejate, iar uh, locuitorii statului terț cu care este încheiat acordul trebuie să aibă beneficii în urma acestuia. Uniunea Europeană propune acum ceea ce propune acum Uniunea Europeană uh, trebuie să ofere beneficii uh, statului terț. Mulțumesc, doamna Patrao Neves. Urmează doamna Milana, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Un acord foarte prost, o, o idee de prelungire foarte proastă și un rezultat foarte prost al acestei uh, al managementului din ultimii ani. Iată concluzia dezbaterilor noastre. Acum însă trebuie să trecem mai departe. Dacă Comisia, care nu a negociat cu adevărat uh, cum trebuie acest acord, ne cere să adoptăm acum un aviz pozitiv, eu cred că trebuie să uh, ne orientăm către viitor, să întoarcem pagina și să privim către viitor, să ne pregătim pentru următorii ani. Cred că nu trebuie să susținem că nu mai e nevoie de un acord cu Marocul și vă spun asta chiar dacă sunt un susținător al uh, uh, Saharei de Vest uh, deja de mulți ani. Nu noi vom putea rezolva acest conflict care există ze- de zeci de ani propunând anularea acestui acord. Doamnă Levin, sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, însă acordul de pescuit nu va fi un uh, mijloc prin care să rezolvăm problema. Uh, nu cred că putem noi să găsim o soluție pentru o situație în care ONU deja de 30 de ani are o misiune de, de menținere a păcii, dar care nu răspunde deloc și nevoilor umanitare. Așadar, aș spune da rezoluției, da acordului, da prelungirii acordului, pentru că rezoluția trebuie să confere o poziție mai puternică Comisiei, o poziție de negociere mai clară pentru ca acest acord să fie la înălțimea așteptărilor noastre și să fie un semnal în ceea ce privește politica uh, Uniunii Europene în afaceri externe. Mulțumesc. Domnule Milana, acum domnul Weigel. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Ieri am revenit din teritoriu și am văzut ce avantaje au primit saharauiții datorită politicilor noastre. Toți cei care spun că acordă acorduri uh, în numele acestei populații trebuie să știe acest lucru. Acest acord ar trebui să fie respins. Eu pledez pentru respingerea acestui acord din motive uh, politice, etice și ce țin de legislație internațională. Acest acord nu este un acord comun de pescuit. Este un acord în care uh, plasele de pescuit, uh, justiția și standardele internaționale uh, se vor încurca. Marocul ocupă pur și simplu Sahara Occidentală, de aceea acest acord nu poate fi considerat un acord de rutină privind pescuitul. E o decizie politică și am greșit dacă am votat pentru. Mulțumesc, domnule Weigl. Are acum cuvântul un minut, domnul Tavares. Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Vom vota referitor la un acord care este ceva într totul special o parte din obiectivul acestui acord uh, o reprezintă o zonă ocupată, așa cum au spus Națiunile Unite. Este vorba despre stocuri de pește ale Marocului, dar nu numai. Este vorba și despre resursele halieutice ale unui popor care are putere de decizie proprie. Și în calitate de parlamentar european, mă gândesc uh, la cazul Ostimo, în care Uniunea Europeană a repetat uh, destul de des în ceea ce privește Australia și Indonezia, negociind cu aceasta uh, în ceea ce privește resursele naturale ale unei zone care era în parte ocupată. Deci nu putem să susținem așa ceva, pentru că Uniunea Europeană ar folosi anumite resurse care nu îi aparțin sau le-ar prelua de la o țară căreia nu-i aparțin resursele respective. Iar situația, până una alta, nu a fost remediată. Nu poate să existe un acord cu o țară referitor la niște resurse care nu deține resursele respective. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tavares. Urmează domnul Matro, Mato Adrover, un minut și jumătate. Președinte, señora comisaria, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, este clar că avem o problemă aici dacă în mijlocul lunii decembrie vorbim despre o prelungire a unui acord care se va încheia peste două luni. Iată un acord important pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru Spania, care nu poate însă servi drept scuză pentru tot felul de revendicări care n-au nicio legătură cu pescuitul. Prelungirea acestui acord trebuie analizată și trebuie văzută dacă este un motiv de nemulțumire din puncte de vedere concrete. Sper că vom ratifica totuși această prelungire și că vom reuși să negociem un nou acord um, echilibrat, just, care să fie în beneficiul tuturor părților implicate. Sunt uh, uh, convins că acest uh, acord este viabil din punct de vedere economic, permite conservarea resurselor și va avea consecințe pozitive din punct de vedere social și al locurilor de muncă pentru uh, țările implicate. De asemenea, susțin cu tărie că acordurile trebuie să fie respectate, acordurile pe care le-a încheiat Uniunea Europeană, ele trebuie respectate în totalitate și de aceea nu putem pune sub semnul întrebării uh, acordul în domeniul agricol sau în domeniul pescuitului cu Marocul. în numele cetățenilor trebuie să cerem respectarea acestor acorduri la care ne-am angajat și Parlamentul trebuie să dea un semnal clar Comisiei pentru că aceasta să negocieze corect, fără întârzieri și într-un climat de transparență. Pentru că altfel consecințele vor fi negative și avem destule exemple în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Permiteți o interpelare din partea domnului Achtung. Uh, uh, Vreau să, să-l întreb pe colegul nostru cine ar avea mai mult de profitat, uh, statele Uniunii Europene sau numai Spania de pe urma acestui acord? Bine. În todo caso, yo un Ei bine, cred că atunci când un stat membru beneficiază de un avantaj, avantajul se repercutează apoi asupra întregii Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Matoadrover. Acum, doamna uh, Andres Barea. Grupul socialist consideră că este important să se adopte acest uh, acord, pentru că reprezintă o bună bază pentru un viitor acord. Acesta mai este valabil doar trei luni, până în 27 februarie 2012 și ar trebui să evaluăm și aspectele economice negative uh, antrenate de respingerea acordului. 11 state din Uniunea Europeană beneficiază uh, de pe urma acestui acord, ca să răspund și la întrebarea anterioară. Foarte multe persoane au locuri de muncă datorită acestui acord. Cred că durabilitatea este și ea foarte importantă. S-a vorbit uh, evaluarea expos. Noi am dorit date științifice pentru următorul acord, pentru a defini capacitatea de pescuit. Pentru că Uniunea Europeană, conform acestui raport export, nu, expost, nu pescuiește decât din ce se pescuiește în totalitate în aceste ape. Avem nevoie de un acord mai bun, un acord care să respecte principiile tratatului de la Lisabona. Un raport detaliat privind aplicarea ă, și de asemenea privind respectarea dreptului internațional. Mai mult, acest acord trebuie să fie benefic pentru toate părțile implicate. În ceea ce privește structura globală, trebuie să fie Uh, privilegiată relația dintre Uniunea Europeană și uh, Maroc. Dată fiind uh, importanța acestui parteneriat strategic, Uniunea Europeană nu poate să rămână în uh, planul 2 pe plan internațional. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Berman. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Vestlund, vreau să citesc următorul text. Serviciul juridic al Parlamentului European a hotărât că uh, acest acord este împotriva dreptului internațional pentru că uh, drepturile Saharei de Vest nu sunt respectate. Nu sunt respectate drepturile populației de acolo și nici dorințele lor. De aceea, comunitatea trebuie să se gândească la anularea, suspendarea acestui acord sau la aplicarea anumitor sancțiuni, astfel încât uh, navele Uniunii Europene să nu mai exploateze resursele uh, din apele Saharei de Vest. Există și alte argumente ale Parlament, pentru Parlamentul European de a nu-și da consimțământul. Rata de beneficiu este foarte mică, cea mai mică, de fapt, uh, de pe urma unui acord de parteneriat. În plus, uh, acest acord nu duce la dezvoltarea sectorului privind pescuitul din Maroc. Mulțumesc, domnule Berman. Domnule Berman, ați mai fi avut mult timp la dispoziție pentru a citi acest text. Dacă ați fi citit ceva mai rar, ar fi fost puțin mai bine, pentru că ați fi ținut cont și de interpreți. A fost destul de greu să se înțeleagă textul dumneavoastră și ceea ce ați citit uh, de către ceilalți colegi. Îmi cer scuze uh, interpreților pentru care am un mare respect. Aș vrea să fac o remarcă uh, tuturor colegilor. Dacă aveți texte de citit, vă rog să le citiți într-un uh, ritm uh, corespunzător, astfel încât să înțeleagă toată lumea. Trecem acum la Catch the Eye și dau cuvântul domnului Niculescu.

Er mulțumesc, domnule uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu provin din uh, Austria, o țară uh, care nu are acces la mare. De aceea, acordul de parteneriat în domeniul pascuitului, pe acesta nu îl văd din, propria, din perspectiva propriilor interese, ci pe mine mă interesează să existe un acord durabil, dezinteresat și nu mă interesează să golim mările de pești nu ar trebui să uh, să cimentăm un acord nedrept. 36 de milioane de euro sunt investiți uh, anual pentru accesul Uniunii Europene la mările, la apele uh, respective. Acest uh, lucru asigură și locuri de muncă. Cred că acești bani ar putea să fie investiți mai bine pentru politici de ocupare. Uh, Sahara de Vest uh, trebuie de asemenea să fie respectată și ea trebuie să aibă acces suficient la apele respective. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu este supraexploatată nu sunt supraexploatate apele respective. Trebuie să respectăm toate principiile și legile noastre. Vă mulțumesc, doamna Regner. Și acum, în încheierea procedurii QSDI, domnul Sanchez Presedo. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de pescuit cu Marocul continuă să fie în vigoare pentru că a fost prelungit în mod automat în absența oricărei obiecții. Însă, protocolul este cel care definește posibilitățile de pescuit și fondurile care sunt acordate. Înțeleg că a avut loc așadar o prelungire provizorie și acum Parlamentul trebuie să-și exprime avizul uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Eu sunt pentru. Din două motive fundamentale. În primul rând, datorită naturii relațiilor noastre cu Marocul și pescuitul trebuie să intre aici. Și apoi, datorită impactului pe care ar putea să-l aibă întreruperea activităților pentru toate părțile implicate, mai ales în ceea ce privește pescuitul artizanal, care îi va afecta foarte mult pe uh, localnici trebuie să avem un nou protocol care să fie echilibrat, corect, să susțină dezvoltarea unui pescuit durabil și să protejeze drepturile părților implicate. Mulțumesc! Mulțumesc. S-a încheiat aici procedura de catch și îi dau din nou cuvântul doamnei comisar. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sunt eh, obligată să prezint niște lămuriri. Aș dori să subliniez faptul că Comisia are rolul de a apăra interesul european comun. Politica comună de pescuit se referă la interesul comun european. Deci nu pot accepta argumentele care spun că uh, acest acord este util numai pentru un stat membru sau altul sau pentru pescarii de acolo vor veni și alte state membre care vor pescui acolo. Pe de altă parte, noi toți suntem cetățeni europeni, cu toții consumăm pește, care e foarte important pentru uh, regimul nostru alimentar. Suntem cu toții consumatori și trebuie să avem relații bune cu toate uh, națiunile din această zonă și din alte zone. Deci, vă rog frumos, sunt uh, vremuri foarte grele, este o situație foarte dificilă, însă această poziție separatistă nu este utilă. A doua lămurire, da, Comisia este interesată de drepturile cetățenilor. Noi nu spunem că nu ne pasă de, ce, de uh, drepturile saharauiților. De aceea am cerut un protocol interim, interimar, de aceea am făcut presiune asupra guvernului ca să ne prezinte date, să ne arate în ce mod uh, va fi util acest acord pentru populațiile locale. De aceea avem protocolul scris, de aceea încercăm să negociem un nou acord și uh, cred că ați observat că lucrăm indiferent de circumstanțe și încercăm din greu să ne, uh, să ne atingem obiectivele. Sper să vă dați seama că dacă vom avea un nou acord care să includă Sahara Occidentală, va exista o condiție. Să ne asigurăm că populațiile locale vor beneficia de pe urma acestui acord. Așadar, ne pasă. Dar vă rog frumos, nu e ușor să rezolvă problema internațională prin acest acord și Comisia nu poate accepta această idee. Deci, haideți să fie clar. Haideți să fie clar, eu sunt aici, voi da aceste explicații, sunt prezentă și spun foarte clar, Comisia vă va respecta votul. Deci, vă rog frumos, aș dori un răspuns clar din partea dumneavoastră. Doriți un acord nou? Eu vă pot promite că voi face tot ce pot pentru a avea un acord mai bun, dacă putem continua. Un acord mai bun înseamnă un acord profitabil economic, un acord ecologic și un acord care să respecte legislația internațională. Și nu e deloc ușor. Nu este deloc ușor cum pare aici din uh, ce se spune în anumite discursuri. Nu e ușor să transpui legislația internațională. Vă rog frumos, eu doresc un răspuns clar, pentru că văd că aici opiniile sunt diferite, văd că sunt persoane împotriva acordurilor de pescuit în general. Alții se opun acestui acord din principiu, alții spun că avem nevoie de un acord mai bun. Da, dar până la urmă avem nevoie de o poziție clară. Deci pentru a încheia, știu că am vorbit cam mult, ă, vreau să vă spun că Comisia pregătește de pe acum un mandat de negociere pentru următorul acord și vă asigur că următorul acord va fi mai bun decât cel anterior dacă îl vom negocia. Însă avem nevoie de aprobarea Parlamentului pentru a negocia. Dacă Parlamentul spune nu acordului, atunci nu putem avea niciun acord. Să fim sinceri și să nu încercăm să ne ascundem după deget. Deci, eu aș dori să avem o poziție clară în acest sens. În ceea ce privește trecutul, sunt de acord cu dumneavoastră. Acordurile pe care le-am avut nu erau profitabile economic, nu respectau mediul și de aceea dorim să le schimbăm. De aceea avem reformele și sperăm că ne veți susține ca să putem să uh, trebuie să facem să fie adoptată această reformă și de Consiliu. Însă avem nevoie de acest acord. Aceasta este părerea mea. Trebuie să avem un acord bun, însă avem nevoie de un acord oricum, pentru că altfel vom fi izolați de această regiune. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar Damanaki. Și acum raportorul trage concluziile două minute. Mulțumesc, dragi colegi, pentru o dezbatere constructivă. Permiteți-mi să-i spun doamnei comisar că uh, suntem foarte bucuroși că v-ați angajat să obțineți un acord mai bun pe viitor. Asta ne dorim cu toții, însă nu sunt de acord cu uh, concluzia că trebuie să votăm pentru un acord actual atât de prost aproape toată lumea a spus că este un acord prost, tocmai pentru a vă lăsa pe dumneavoastră să negociați unul mai bun pe viitor. Nu, responsabilitatea noastră în conformitate cu datul de la Lisabona este să ne exprimăm pe protocolul actual. Doamne comisar, noi nu votăm acum pentru protocolul viitor, ci protocolul actual, care nu este unul bun. Eu, anul viitor, voi vota pentru un protocol bun dacă vă veți ține promisiunea. Dragi prieteni, s-a spus că acest protocol afectează locurile de muncă din Uniunea Europa. Uh, ehm, trebuie să vă spun că fiecare loc de muncă care este creat prin acest protocol este subvenționat cu 45.000 de euro de la nivel european. Credeți că este o idee bună? și numai 15% a fost deja, din acești bani au fost deja utilizați. Deci 85% nu au fost utilizați. Deci nu uitați Parteneriatul nostru cu Marocul este important. Toată lumea a arătat foarte clar, în ciuda anumitor voci, că ne dorim un acord bun pentru viitor. Asta le-am și spus uh, colegilor noștri marocani. Asta este obiectivul uh, activităților noastre și ale Comisiei, dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să uh, ne pronunțăm pe raportul meu, care se referă la acordul actual și nu la cel viitor. În ceea ce privește Sahara de vest, mă bucur că Comisia se gândește să aibă și o altă abordare pentru că e clar că mulți colegi au uh, subliniat problemele care există în acest sens. Colegii noștri din Germania, din Austria, din Finlanda, din Cipru, um, cu toții s-au pronunțat. Am avut uh, o dezbatere foarte uh, controversată și cu Consiliul și mă voi opri aici mulțumindu-vă pentru, pentru sprijin geschlossen. Die Mulțumesc, domnule Haglund. Cu această dezbatere s-a încheiat. Votul nu va avea loc mâine, ci joi la ora 11.30. Următorul punct de pe ordinea de zi urmează raportul domnului Böge referitor la revizuirea cadrului